So, colleagues, we'd like to continue our meeting. Uh, please be seated. Vrem să ne continuăm reuniunea, vă rog să luați loc. Vă mulțumim pentru înțelegere. Tocmai vorbeam cu presa din Elveția, deoarece am avut un punct important referitor la Elveția pe ordinea de zi. Acum, vreau să le urez bun venit colegilor de la Comisia de Dezvoltare, mai ales domnului Tobe, președintele acestei comisie care este aici lângă mine. Bun venit colegilor de la DV. Îi spun bun venit directorului nostru pentru Asia Pacific SAE, domnul Gunnar Vigand. Deci, încă o dată, sunteți uh, uh, un oaspete săptămânal, practic, la noi aici. La fel, de asemenea, uh, îi, îi urez bun venit domnului Piera director pentru Asia și Orientul Mijlociu la DGDFCO acest schimb de opinii în legătură cu ultimele evoluții din Afganistan, inclusiv uh, relațiile noastre cu acele țări. V-aș ruga să ne dați informații actualizate în ceea ce privește implementarea strategiei UE pentru Afganistan, în legătură cu securitate, cu situația post-electorală și eforturile UE în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. Oaspeții, dacă vor, pot să ne spună ce se întâmplă și cu ratificarea de către statele membre a acordului de cooperare și parteneriat de dezvoltare cu această țară. Parlamentul, Parlamentul European, după cum știți, și a dat uh, avizul conform față de acest acord în martie anul acesta. Also invited Roland Kobia, the special envoy of the European Union to Afghanistan, Unfortunately, he is out of town this week. Nevertheless, I'm confident that our two Cred că cei doi oaspeți vor putea să ne vorbească despre procesul de pace care, iată, este blocat. Din păcate, domnul Cobia este persoana care ar fi fost responsabilă, să nu a putut să vină. Un ultim comentariu a fost acesta din partea mea. Acum îi dau cuvântul lui Thomas Tobia. Mulțumesc! Vă salut pe toți din nou. E o plăcere să avem această reuniune comună în legătură cu Afganistanul, o țară atât de importantă pentru securitatea Uniunii Europene și în ceea ce relațiile politice de asemenea și ceea ce privește îngrijorările de dezvoltare sau umanitare. Să nu uităm că Afganistanul este unul dintre cei principali beneficiari ai asistenței pentru dezvoltare și instituțiile europene au uh, plătit peste 3,8 miliarde de euro din 2002 încoace. Anul trecut DV a pregătit un aviz pentru a fete legătură cu simțământul la um, încheierea acordului de cooperare și dezvoltare. Spuneam acolo că trebuie să sprijinim uh, planul adoptat în 2016, cadrul de pace și dezvoltare și cadrul uh, național de responsabilitate. Sunt niște documente importante, așteptăm acum să-i auzim pe oaspeții noștri în legătură cu implementarea, cum uh, avansează aceasta în lumina situației politice complicate. Această situație a dus la creșterea populației care trăiește în sărăcie de la 38% în 2012 la 45% acum. Deci există 5,5 milioane de oameni care au nevoie de asistență umanitară, inclusiv persoanele strămutate intern din cauza conflictelor. O imagine îngrijorătoare din punct de vedere al um, asistențe umanitare și așteaptă să discutăm despre asta. Mulțumim, Tomas, pentru comentariile de introducere și acum îi voi da cuvântul domnului Gunnar Vingad, 3, 7 și 10 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, sau monsieur chairman. Acum, în ceea ce privește informații legătură cu acordul de parteneriat și de cooperare și dezvoltare, un acord mixt aplicare din decembrie 2017, 17 state membre l-au ratificat până acum. Deci până când cele 27 sau 28 de state membre nu-l vor ratifica, nu-l putem aplica, însă deja ne ajută la structurarea angajamentelor noastre destul de cuprinzătoare pe care le avem cu Afganistanul. Putem spune că e săptămâna Afganistanului în Uniunea Europeană. Tocmai venim de la o reuniune îndelungată cu directorul general ASEAN. Ieri am avut o reuniune cu comitul, Comitetul de Securitate de la Consiliu, deoarece miniștrii vor discuta despre situația din Afganistan luni. E un moment foarte grav în ceea ce privește stabilitatea și evoluția viitoare Afganistanului. S-ar putea din nou să fie un război civil sau poate că cine știe se va întrevede o șansă pentru pace și noi oportunități pentru cetățeni. Trebuie să ne asigurăm că vom profita de importanța evenimentului, deci pentru a obține pacea și Uniunea Europeană va juca un rol important în efortul internațional de obținere a păcii. Deci noi nu trebuie să fim doar un furnizor de asistență pentru dezvoltare. Această asistență este crucială pentru subiecția statului afgan. Cu cifrele menționate și cu nivelul de sărăcie la care v-ați referit, Aș vrea de asemenea să spun că această țară uh, își acoperă 75% din cheltuielile statului din granturile internaționale. Deci există practic această mișcare către o criză, instabilitate sau către pace. Trebuie să fim pregătiți pentru ambele scenarii. Așteptările sunt mari de la UE, de la democrații din Afganistan, dar și de la celelalte părți implicate în proces avem așteptări. Am jucat un rol pozitiv în ultimii ani. Am apărat cu fermitate, în ciuda amenințelor de securitate și adresa păcii, de deci ce am sprijinit efortul de pace cu talibanii mm, sub egida ONU la negocierile bilaterale, am spus că trebuie să se organizeze alegeri, că trebuie respectată ordinea constituțională. Multe părți implicate abandonaseră deja această idee. Alegerile prezidențiale care au avut loc în septembrie 2019 au reprezentat în sine o realizare majoră și au arătat că există totuși o reziliență mare a democrației uh, afgane din punct de vedere tehnic al securității, au fost cele mai bine organizate alegeri din Afganistan, însă trebuie spus totuși că nivelul de participare a fost dezamăgitor. Din numărul de alegători înregistrați, doar 20% au votat. Asta um, deci e numărul de cetățeni care au folosit acel instrument uh, biometric care a fost folosit pentru prima oară că nu avem uh, rezultatele de prima rundă de negocieri prezidențiale. Rezultatele vor fi dezvăluite spre sfârșitul acestui an. Data e tot amânată, data acestui anunț. Vrem să ne asigurăm că numărătoarea voturilor se va încheia cât mai repede cu putință companiile europene au uh, ajutat la înființarea acestui sistem biometric de votare pentru a preveni fraudele electorale. Și am sprijinit de asemenea și alegerile parlamentare cu un total de 80 de milioane de euro. Nu credem că președintele va fi ales cu peste 50% din primul tur, deci cu siguranță va fi și un al doilea tur în următoarele luni și trebuie să evităm o destabilizare politică în urma acestui proces, care să ducă la haos. Trebuie să ne asigurăm că acest proces ordonat va trebuie să avem aceste negocieri de pace cu talibanii după acordul dintre talibani și americani. Când Federica Mogherini a fost la Kabul, spunea că trebuie uh, avute ca obiective atât pacea cât și procesul electoral. Deci ambele merg mână în mână. Acum, uh, vă reamintiți poate că a existat acea ofertă cu 5 puncte făcută de doamna Mogherini la conferința de la Geneva în noiembrie 2018 pentru ca procesul de pace să fie mai inclusiv, să ducă la o reformare a sectorului securității pentru a integra foștii combatanți, pentru a-i ajuta pe ei și pentru familiile lor să fie garanții acestui proces de pace. Aceste cinci puncte după aceea s-au oglindit și la în concluziile Consiliului de Afaceri Externe din aprilie anul acesta, și am menținut această abordare. Ideea este să consolidăm ce s-a obținut și să nu pierdem deci cele obținute și să menținem o, o continuitate constituțională. Din păcate, nu toți partenerii internaționali s-au implicat în sprijinirea acestui proces de pace, așa cum a făcut-o Uniunea Europeană. Acum colaborăm cu colegii de la dezvoltare mm, pe marginea unor principii de angajare, nu doar pentru sprijinul civil oferit de UE, ci și pentru sprijinul internațional civil, pentru a asigura un sprijin continuu pentru funcționarea structurilor statale. Acum, negocieri directe dintre talibani și SUA. Acestea sunt foarte importante pe termen scurt, deoarece vor stabili termenii de retragere parțială a trupelor americane și, de asemenea, angajamentele antitero pe care și le vor lua talibanii. Ținem să subliniem faptul că acest efort trebuie însoțit de o reducere semnificativă a violențelor, care să ducă la o încetare temporară a focului, și care să ducă până la urmă la o încetare permanentă a focului, practic, odată ce negocierile de pace vor fi implementate. Și pe termen scurt, măsura cea mai importantă pe termen scurt este să nu mai existe aceste victime civile Poziția Uniunii Europene a fost să sublinieze caracterul inclusiv al, nego- al procesului de negocieri acesta însemnând nu doar guvernul Afganistanului, care este esențial, ci și opoziția democratică. <clears throat> Guvernul Afganistanului vede Uniunea Europeană ca pe un sprijin important al principiilor legate de statul de drept, drepturile ONU și uh, protecția minorităților și promovarea drepturilor femeilor pentru care s-a luptat atât de mult. După recentul tweet al președintelui Trump, care a blocat oarecum eforturile de discuții între Statele Unite și Taliban. Um, procesul s-a reluat. Pe 22 octombrie am avut o întâlnire între reprezentantul special al Statelor Unite și reprezentanții Uniunii Europene, precum și câteva state membre. Uh, a venit după întâlnirea între China, Rusia, Pakistan și Statele Unite la Moscova. Acum avem înainte o întâlnire care va fi de fapt un dialog intra-afgan la Beijing. Ne așteptăm să aibă loc în a treia săptămână a lui noiembrie și uh, unde Uniunii Europene i s-a spus acum, 10 zile când Federica Mogherini a fost la Beijing uh, că este invitată, nu este procesul de negociere, dar poate crea atmosfera potrivită între cele două părți afgane pentru a lansa un proces de negociere uh, propriu-zis care sperăm să aibă loc la Oslo foarte curând. Mm, mai târziu, dacă îmi veți da ocazia, voi face câteva observații și legate de, de rolul câtorva parteneri regionali în toate aceste lucruri, dar acum aș dori să-i dau uh, cuvântul colegului meu de la DV. Mulțumesc! Da, două aspecte Primul legat de starea de fapt a uh, cooperării noastre cu Afganistan și al doilea uh, legat de viitor și de eforturile de pace uh, privind către ce se numește cu un termen care mie nu-mi place, am discutat acest lucru dimineața asta, așa numitele reguli de implicare cu Afganistanul în viitor în legătură cu discuțiile de pace. În ceea ce privește starea de fapt, Afganistanul este uh, cel mai important punct de portofoliu de cooperare din acest moment, uh, în această uh, direcție generală. Totdeauna am investit foarte multe eforturi în pace și în consolidarea statală ne uităm și la eforturile pe care le-am făcut în context regional de când cu conferința din 2015 de dezvoltare de la Bruxelles cheltuim în uh, cadrul financiar multianual uh, actual în jur de 1,4 miliarde de euro, asta însemnând 200 uh, de milioane de euro pe an. Ehm, prioritățile sectoriale sunt pace, stabilitate și democrație. Acesta este primul sector. Apoi avem uh, creșterea durabilă și locurile de muncă și apoi al treilea punct este reprezentat uh, de uh, oferta de servicii de bază pentru cetățeni. Am investit de asemenea 10 milioane pentru a declanșa aceste investiții în 2019, ca să vă faceți o idee despre programele care au fost lansate sau care vor fi lansate anul acesta, unul dintre ele este legat de promovarea comerțului din Afganistan pentru a pune în legătură mai solidă țara cu vecinii Apoi avem un plan de susținere a afacerilor în domeniul agriculturii, 30 eh, de milioane de euro. Eh, aceasta este partea efortului de a crea locuri de muncă și agricultura este domeniul cel mai potrivit eh, pentru aceasta, după cum a fost identificat de mai mulți factori în frunte cu Barca Mondială. În al treilea rând este vorba despre sprijinirea așa numitei carte a cetățenilor aparținând guvernului, un uh, proiect prioritar al guvernului din Afganistan um, pentru furnizarea de servicii la nivelul comunităților. Aici vom avea o contribuție de 17 milioane de euro. Așadar, pace, locuri de muncă, uh, venituri, acestea sunt uh, marile priorități. Suntem într-o perioadă de nesiguranță, evident, în momentul de față, în ceea ce privește procesul de pace, dar există un consens destul de larg că principiul fundamental pe care trebuie să-l urmăm uh, când ne pregătim pentru viitor este că nu trebuie să existe niciun recul în ceea ce privește reformele și în ceea ce am câștigat până acum pe viitor. Asta se referă la valorile fundamentale ale Uniunii Europene, egalitatea de gen, protecția copilului, toate aceste lucruri și toate progresele registrate în Afganistan nu ar trebui să cunoască un recul uh, și uh, nici, nici în cadrul procesului de pace. Dar indiferent de procesul de pace, așa cum a spus deja colegul meu, Afganistan este și va rămâne o bună bucată de vreme eh, dependent de sprijinul extern și de finanțările externe. Țara mm, nu eh, are permisiunea femeiului să eh, se împrumute și în ciuda unor eforturi lăudabile făcute de Ministerul, Ministerul de Finanțe din Afganistan, Mm, poziția femeilor și a băncii mondiale sunt, este foarte strictă, țara nu are voie să facă împrumuturi. Noi am folosit uh, o asistență din buget pentru țară și uh, vorbesc aici despre bani din bugetul Uniunii Europene ca cei mai mulți uh, donatori de altfel uh, Uh, aceștia au, și-au îndreptat ajutoarele uh, direct spre buget, fie direct așa cum facem noi sau prin uh, fondul de reconstrucție a Afganistanului, care este coordonat tot de Banca Mondială. Sigur, asta fără să mai menționăm tot sprijinul venit de la colegii noștri din ECOM. Este vorba despre biroul umanitar al Uniunii Europene. Aș spune câteva cuvinte și despre dimensiunea foarte importantă regională a ceea ce facem în Afganistan de vreme ce această dimensiune regională a fost pusă în prim plan când am organizat conferința donatorilor de la Bruxelles, trebuie spus că acest aspect s-a dezvoltat și a fost privit cu mare interes de țările din regiune, în special uh, țările centrasiatice. Am cheltuit în jur de jumătate de miliard de euro pentru asemenea proiecte în Asia Centrală și în Afganistan care se referă la securitate și gestiunea frontierelor, uh, investiții transfrontaliere, energie, mediu și învățământ și cultură. De pildă, Guvernul uzbek uh, a pus la dispoziție uh, un sediu de formare pentru tineri afgani și investițiile în conectivitatea Afganistanului uh, rămân deosebit de importante și vor rămâne așa pentru viitor pentru a pune Afganistanul, a oferi o poziție în contextul regional multe exemple pe care vi le pot da dacă vă interesează. Aș spune câte ceva despre uh, buget și despre contractele pentru consolidarea statului ce am creat în această bază o relație foarte pozitivă și solidă cu guvernul, două contracte, unul 2016-2018 și unul nou de după conferința de la Geneva conferință de la Geneva care va acoperi alte domenii, alți trei ani, deci cinci ani de contribuții predictibile la bugetul afgan, creând spațiul fiscal de care are nevoie această țară, pentru că uh, când uh, în cele din urmă vor cheltui banii pe care trebuie să-i plătească pe securitate, pe plata salariilor, pe plata costurilor fixe, pe nu vor mai avea decât foarte puțin bani pentru a finanța politicile necesare, inclusiv pe cele sociale. Deci suntem uh, foarte mulțumiți de acest lucru și cred că uh, am făcut pași mari pentru imaginea Uniunii Europene în relația cu Afganistanul în ultimii ani migrația și uh, deplasarea forțată au fost foarte sus pe agenda noastră în ceea ce privește Afganistanul, dar privite dintr-o perspectivă dinamică, deoarece este un lucru care privește pe mulți vecini, multe returnări din uh, uh, Pakistan spre Afganistan, numere foarte mari în ultimii ani, după cum știți, astăzi multe persoane care se întorc din Turcia, în jur de 200 pe zi în momentul de față, în portul Kabul, dar și în alte orașe. Și uh, suntem foarte implicați în uh, asistența oferită în această dimensiune a migrației și, bineînțeles, în ceea ce privește reintegrarea uh, acestor oameni în contextul economic al țării. Dacă este să privim la viitor, la procesul de pace, Vom încerca să susținem în continuare Afganistanul, bineînțeles în paralel cu procesul de pace, dar de asemenea să ne asigurăm că suntem suficient de reactivi pe măsură ce uh, procesul de pace avansează și mai ales pe măsură ce putem accesa sau guvernul poate accesa noi beneficiari uh, odată ce o parte a teritoriului este pacificată, vrem să avem o reacție rapidă așadar acolo pe de o parte cu uh, sprijin umanitar, pe de o parte, dar pe de altă parte extinzând probleme, uh, programele guvernamentale care furnizează servicii publice în provincii. Uh, vorbeam despre Carta Cetățenilor, facem deja acest lucru împreună cu guvernul, ne pregătim să ne ducem acolo unde procesul de pace ar putea produce niște rezultate. Acestea fiind spuse, evident, Mm, ne uităm și la aceste celebre ruli de implicare, dar aici vorbim despre o colecție de indicatori care definesc modul în care Uniunea Europeană trebuie să se implice în Afganistan nu trebuie să fie condiții sine qua non, deci nu sunt partea negocierilor. Negocierile vor fi între afgani, dar putem da semnale și puncte de referință care sunt elemente foarte importante pentru noi. Unul dintre elementele principale va fi că nu trebuie să renunțăm la nimic din ceea ce s-a realizat, după cum spuneam mai devreme, dar sunt și alte tipuri de condiții legate de instrumente pe care le folosim, de pildă sprijinul la buget fără a avea o politică macroeconomică propriu-zisă, fără transparența bugetului, fără politicile adecvate și fără o gestiune bună a finanțelor publice nici nu intră în discuție și aceste lucruri trebuie cunoscute de un viitor guvern al Afganistanului, indiferent care va fi acesta, pentru că este clar că Uniunea Europeană este neutră în sprijinul pe care îl acordă țării, nu sprijină un guvern uh, să-i sprijină pe oamenii din Afganistan în contextul actual. Mă voi opri aici pentru că interesantă este dezbaterea și vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru aceste observații introductive. Acum uh, putem discuta ce am auzit. Pentru început îi voi da cuvântul lui Ana Fatiga, care în precedentul mandat a fost raportorul nostru pentru Afganistan. Ana, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director, vă mulțumesc foarte mult uh, că ne-ați împărtășit uh, punctul noastre de vedere legate de starea de fapt din Afganistan pe, în primul rând, sper că uh, procesul de ratificare va funcționa fără obstacole și că în curând vor putea pune în aplicare un acord complet. Cu toții știm că uh, lucrurile care ne confruntăm acum din punct de vedere al securității sunt decisive. Vorbim despre un moment decisiv și sperăm uh, să avem evoluții pozitive știind în același timp că echilibrul este foarte fragil și de aceea ne întrebăm uneori dacă nu există pași care ar putea să sublinieze acest proces. Așadar, aș vrea să întreb de implicarea actuală, de implicarea Statelor Unite. Există planuri de contingență uh, pentru privind retragere și de asemenea uh, un aspect foarte sensibil este evaluarea Ehm, solidității părților din Afganistan pentru a la un acord. Cum apreciați forța talibanilor în momentul de față în ceea ce privește controlul țării și prezența activă? Care este situația? Și cum evaluați șansele unui rezultat pozitiv? Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Fatiga. Urmează Havienat. Am ascultat cu mare atenție. Estaba escuchando con atención la relación de actividades. Prezentarea activităților și a dorințelor pe care le avem. Însă realitatea pe terenul în Afganistan, care e urmarea propriei sale istorii. Singurele zone de securitate sunt unele zone ale uzbecilor și a tajicilor. Nu uităm că aceștia au fost uh, conduși de un general uh, geno care a produs genocid, generalul Tustum, dar când e un uh, aliat, uităm de crimele comise în regimul anterior. Și minoritatea zahară din centrul e o zonă mai, uh, mai sigură, Să restul teritoriului e dominat de talibani, de, paș, de paștuni care sunt talibani. Pe talibani cu toți îi, uh, îi criticăm, nimeni, nimănui nu-i place de ei, dar fără ei nu se poate face nimic în Afganistan. Și când aud vorbindu-se cu ei despre un guvern, mă întreb ce e vorba? E vorba de primăria din Kabul? Uh, de fapt, deoarece în afara Kabulului nu există <laughs> guvern în Afganistan. Când trupele spaniole trimise în jurul orașului Herat trebuiau să facă operațiuni de sprijin uh, civil pentru a construi școli, canale de irigații, nu puteau să o facă cu ajutorul instituțiilor civile, deoarece nu exista securitate nici măcar acolo, în zonele unde erau desfășurate trupele occidentale. Să spunem lucrurile pe nume, nu în funcție de dorințele noastre. Când vorbim despre procesul de pace, e vorba de niște negocieri care au dat greș la Qatar între talibani și uh, Nord și America de, de, și SUA, mă scuzați. Deoarece nu are nimeni încredere în talibani, nici serviciile pakistaneze, care au o relație foarte strânsă cu talibanii. Și nimeni nu are încredere în arabii americani de acolo, de fapt. Eu cred că ar, ar trebui să trecem la politica realitate, nu la să mai stăm în politica ficțiune. Deci întrebarea mea e foarte simplă. Ce alternativă există față de această negociere monstruoasă, dar inevitabilă cu talibanii? Când am auzit că un punct de neîntoarcere ar fi <laughs> egalitatea între bărbați și femei. Bineînțeles că eu sprijin asta, însă oricine cunoaște Afganistanul, interiorul Afganistanului, deci nu Kabul, știe că practica tradițională nu e tocmai asta. Deci să vorbești despre faptul că nu vrem un recul în ceea ce privește egalitatea, înseamnă să vorbim despre o politică ireală, imaginară și nu de ceea ce se întâmplă în realitate. Javier. Next is for... Mulțumesc, Javier Nal. Și acum numele pentru grupul IT Dominic Pild. Si, messieurs. Un engagement et un soutien militaire. Mulțumesc. Un angajament și o susținere militară uh, în anii 2000, în timpul misiunii cele mai lungi și mai exigente a NATO, o susținere pentru dezvoltare cu, la nivel de un miliard pe an între Uniunea Europeană și statele membre. Totul pentru a ajunge astăzi la masa negocierilor cu talibanii și în fața spectacolului unui stat eșuat, care trăiește din cultura opiumului și din cultivarea opiumului și din ajutorul internațional. Aceasta este situația. Trebuie să știm, asta este rezultatul intervențiilor internaționale care vor să răstoane regiune fără a, regimuri fără a avea soluții alternative. Și aceasta confirmă opinia mea și a celor ca mine care am fost împotriva acestui conflict. Bun, criza aceasta ar putea avea rezultate concrete și pentru europeni. Anul acesta 17.000 de migranți afgani au ajuns în Grecia Grecia. Răscoala din tabăra din Lesbos arată cât de dificilă a devenit situația. În 2016, un acord neconstrângător a vrut să faciliteze trimiterea înapoi în țările de origine. În practică, însă, uh, afganii eh, dispar, 11 pe ani vin în Franția. Ați evaluat repercusiunile situației din Afganistan asupra fluxurilor migratorii din Europa și cum preconizați să faceți posibile întoarcerile în acest context și mai ales în condiții acceptabile? Vă mulțumesc! Thank you, Madam Bild. Mulțumim, doamnă Bild. Domnul Galer, Michel. Mulțumim! Mulțumesc și eu pentru uh, expunere. Se vorbește despre aceste negocieri. Întrebarea este dacă rezultatul ar fi fost că talibanii ar fi preluat controlul în țară. Da, într-adevăr, luptele probabil că s-ar fi, ar fi încetat, dar ar fi, influența, ar fi ajuns să aibă influența asupra uh, guvernului nu s-a ajuns la un acord, prin urmare e război în mare parte din țară în continuare, dar un eventual acord ar trebui totuși să implice și guvernul afgan. Și nu văd cum noi, ca europeni, putem să facem acest lucru. Americanii stau la masă cu talibanii, talibanii nu acceptă guvernul afgan și promit vestului, ok, dacă vom putea noi să decidem, atunci o să ne asigurăm că nu se va mai uh, crea un, un uh, focar al terorismului uh, aici, dar în interior reglementăm noi lucrurile cum vrem noi. Și întrebarea este dacă guvernul afgan vrea să participe și dacă noi ar trebui să acceptăm acest lucru, dat fiind faptul că totuși a reușit niște reforme în domeniul școlilor, în domeniul uh, educației, uh, deci au făcut totuși niște reforme. În ce măsură suntem noi pregătiți și în ce condiții vom fi pregătiți să oferim în continuare uh, fonduri? Pentru că nu pot să-mi imaginez că vom acorda fonduri unei țări unde talibanii vor uh, exercita puterea, de fapt, sau poate chiar și din punct de vedere juridic, cum, vor, uh, cum vom putea desfășura programe acolo, pentru că mare parte dintre programe, tocmai că aveau în vedere emanciparea copiilor, femeilor, uh, tinerelor uh, fete și mă întreb dacă oare nu e corect să spunem că la sfârșit totuși ar trebui să spunem bun, lăsăm lucrurile pentru că nu mai putem să facem decât să ne asigurăm că din această țară nu mai vine niciun pericol, dar în interior nu putem să facem nimic, nu mai putem să avem niciun fel de influență. Ce, cum puteți să evaluați cât de cât pozitivă această situație? Mulțumim, Michael Galler. Mai avem două dorințe de a interveni. Și apoi cred că ar trebui să dăm cuvântul uh, celor doi oaspeți. În numele grupului ID, domnul Zimnioc Domnul uh, Țimnioc. îmi cer scuze, spune președintele, nu nimic. Am citit în mass media că aproximativ de patru săptămâni, aproximativ 300 de afgani au trecut ilegal granița uh, prin Iran către Turcia și Turcia au probleme importante. Și, uh, pe de altă parte, se pare că aceasta este de asemenea, o mișcare dintre Tur- dinspre Turcia către Afganistan, ceea ce pentru mine este destul de puțin, de, uh, puțin credibil, pentru că în momentul de față uh, Iranul și situația de acolo face să se reducă uh, numărul refugiaților către Turcia. Vreau să știu în ce măsură sunt sigure aceste informații pe care le-ați dat dumneavoastră, 200 de persoane, pentru că cifra aceasta de 300 de persoane de care am citit eu pare să fie destul de sigură și întrebarea care se pune este care este situația de securitate în Afganistan? Pentru că sunt multe provincii unde talibanii nu mai au niciun fel de influență. Oare s-ar putea face returnări uh, mai multe acolo sau uh, Uh, și să se evite cumva uh, Iranul, uh, pentru că dacă nu um, vin fluxurile din zonă, fluxurile de oameni și vor rămâne aici. Deci cred că ar trebui să folosim această ocazie pentru ca această presiune pe care o pune Iranul să meargă în direcția bună, nu către Europa, să evităm totuși acest lucru. Vă mulțumim, domnule și, în final, Hildegard Bentele. Mulțumesc. Da, aș avea o rugăminte. Pentru că există anumite structuri, actori importanți în munca de dezvoltare în cei care uh, desfășoară programe de asistență pentru dezvoltare, în ce măsură este implicată societatea civilă, ce asociații sunt uh, implicate în acest proces și în ce măsură s-a emancipat societatea civilă de acolo, lăsând la o parte elementele tradiționale. În ce măsură este societatea civilă un actor de sine stătător în acest proces? Președintele, bine, mulțumesc, am uitat să îl notez pe domnul Vladislav Șikovski. Mulțumesc! Permiteți-mi la bun început să vă vorbesc despre experiența mea, pentru că în 1996 am început să merg în Afganistan când era sub ocupație sovietică, pentru că ciclul în 1986, îmi cer scuze, în 79, uh, când au intrat uh, sub uh, uh regimul comunist, ei au început, de fapt, atunci, în 10 ani de zile, să-și, să-și introducă trupele în Afganistan. Am reușit să-i înfrângem, ajutându-i pe cei afgani care voiau să lupte, cu cozuri destul de reduse, dar apoi am făcut uh, greșeli similare. În primul rând, nu am susținut pe afganii anticomuniști în reconstrucția țării. Și după ce i-am înfrânt pe talibani, am introdus trupele noastre proprii, ceea ce a fost o greșeală. După uh, 11 septembrie, taliban, talibanii au fost înfrânți cu aproximativ 60 uh, de operativi CIA cu niște pungi de bani uh, numerar în aproximativ 6 săptămâni. O operațiune foarte rapidă și ușoară. Și dacă am fi păstrat, uh, am fi lăsat lucrurile așa, poate că lucrurile ar fi mai bune. Însă, N-am făcut-o, în parte din cauza lipsei de cooperare între instituțiile vestice. În multe părți ale țării nu putea să ajungă ajutorul umanitar din cauza situației de securitate. De ce? Anume pentru că nu am reușit să colaborăm UE cu NATO. Singurul mod de a face lucruri în Afganistan era să cerem NATO să ofere securitatea pentru aceste echipe de reconstrucție și să uh, lăsăm să curgă bani europeni pentru uh, dezvoltare. Dar din cauza problemei între cifru și Grecia, NATO și UE, deși împărtășim majoritatea membrilor noștri, nu pot să colaboreze în situații de genul acesta. Și afganii și politica noastră au avut de suferit. E o ter- tragedie teribilă. Mă tem că acest război a fost pierdut după 17 ani. N-am obținut, obținut mai mult decât uh, sovieticii. Și mă întreb că uh, afganii mai liberali, mai pro-vest, vor plăti un, ple- un preț teribil. Mulțumesc. Mulțumim, Ladislav. Înainte să dau cuvântul celor doi oratorii noștri de azi, Permiteți-mi să urez bun venit excelenței sale ambasadorul Afganistanului la Uniunea Europeană, domnul Nazifula Zalazari. Bine ați venit în uh, Comisia pentru Afaceri Externe. Cine dorește să înceapă? Cred că Gunnar Vigand. Mulțumesc. Prima mea reacție la aceste comentarii și întrebări foarte uh, serioasă este că ar trebui să discutăm mai mult despre Afganistan. E o țară unde avem un angajament susținut, masiv, fie că e vorba de NATO sau de Uniunea Europeană sau de alt partener, alți parteneri cheie din întreaga lume. Avem un interes uh, foarte important aici de a evita o catastrofă de securitate și uh, fluctu- fluxuri migratorii masive care ar urma, așa cum ați spus, un export al uh, teroarei, al terorismului, cum s-a întâmplat înainte de 11 septembrie. Și un spațiu de retragere pentru ISIS, care a fost uh, uh, înfrânt în alte părți ale lumii. Uh, Deci sunt multe, multe motive foarte clare și foarte puternice de securitate, pentru care nu doar că ar trebui să rămânem implicați acolo și angajați, ci să creștem angajamentul în Afganistan. Avem și așteptările legitime ale afganilor. Că nu doar europenii și americanii și japonezii, dar și uh, chinezii și uh, rușii și statele din Golf vor ajuta Afganistanul să iasă din această situație de izolare și să creeze un Afganistan care să fie conectat cu lumea din afara sa. Oamenii acolo sunt obo- s-au obosit de război, s-au săturat de război civil, de, s-au săturat de sacrificii și de exilul în care au, um, mer- au uh, ajuns atât de mulți oameni. Sunt uh, foarte multe returnate persoane și din Afganistan și din Iran, nu întotdeauna voluntare, pentru că acolo situația economică se deteriorează rapid și știți uh, bine de ce. Deci avem aceste mișcări de returnare din Iran și Pakistan, sute de mii în fiecare an și da, cifrele din Europa sunt mult mai scăzute. Deci și avem uh, acest plan, această foaie de parcurs comună și sunt mai multe sute de persoane care au fost returnate de când am început această operațiune, dar există zeci de mii, dacă nu sute de mii, din țările învecinate care sunt uh, persoane returnate către Afganistan. Guvernul, domnule Nard, uh, este într-adevăr mai mult decât guvernul de la Kabul. Aceasta este o expresie pe care reprezentantul special al țării uh, o folosește uneori acest guvern reprezintă doar Kabulul. Nu. Guvernul reprezintă acea parte a țării care este guvernată de pluralism democratic, chiar dacă are niște trăsături tradiționale, dar asta înseamnă că majoritatea populației care trăiesc uh, în centrele urbane și în capitalele provinciale uh, și din punct de vedere teritorial, cred că și domnul ambasador va fi de acord, o majoritate a teritoriului este în momentul de față controlată de forțe talibane. S-ar putea spune, deci, că ne aflăm într-un impas și trebuie să tragem învățămintele din această situație. Și asta uh, face Statele Unite negociind cu talibanii. Mai multe state membre și-au menținut contactele cu talibanii. Noi am deschis dialogul cu talibanii aproximativ acum un an și e foarte clar că talibanii trebuie să pună și ei umărul la pacificarea acestei țări. Mulți talibani s-au săturat și ei de luptă. Sigur, nu toți uh, tinerii luptători, dar conducerea lor în orice caz. Doresc să se ajungă la o înțelegere, să învețe din greșelile trecutului. Deci există această dorință în rândul talibanilor. Nu vreau să-i prezint într-o lumină romantică. Uh, cred că au într-adevăr o viziune diferită de a noastră cu privire la modul în care ar trebui să se desfășoare lucrurile și asupra ce, care au o legitimitate democratică de la Kabul. Avem aici o provocare importantă. Avem un interes de securitate foarte important, interese regionale de securitate și economice și nu putem să continuăm în această manieră în care fiecare actor încearcă să folosească forțele afgane în interesele sale, fie că e vorba de China, de Rusia, de Statele Unite sau Iran, Pakistan sau India. Trebuie să ne adunăm în jurul unei mese și să ne asigurăm că găsim o formulă care să permită o coexistență pașnică a tuturor părților populației afgane. Acest lucru s-a întâmplat în alte țări. Se numește proces de pace care include pe toată lumea. Și trebuie să ne fie foarte clar, domnule Galer, că nu uh, confundăm uh, negocierile de pace cu negocierile dintre SUA și Taliban. Negocierile de pace vor putea începa, începe odată ce va exista un acord între uh, Uh, SUA și talibani, un acord foarte limitat, pentru că răspunde doar intereselor limitate ale SUA și ale talibanilor. Dar uh, pentru un acord cuprinzător e nevoie de o înțelegere comună a modului în care această țară poate fi dezvoltată și poate fi guvernată. Și Uniunea Europeană, asta e sarcina pe care am primit-o de la miniștri din aprilie acest an, Uniunea Europeană a spus foarte clar, vrem să ne păstrăm angajamentul în Afganistan, cu condiția că Uniunea Europeană va fi parte a procesului de pace și suntem pregătiți să jucăm și rolul de putere care să garanteze procesul de pace dacă câștigurile constituționale din ultimele 18 luni nu sunt uh, pierdute. Acest mesaj este transmis și părții talibane. Poate că este o viziune idealistă, dar alternativa ar fi să se ajungă la haos, la violență, mai multe victime, mai multă migrație, un mai mare export de insecuritate. Și nu vrem să se ajungă aici. Și de aceea facem apel la dumneavoastră. Ajutați-ne să ne asumăm acest risc politic și să continuăm uh, susținerea uh, financiară semnificativă într-un teatru de operațiuni în care parametrii sunt în curs de schimbare. Dar nu ne putem permite să spunem, hai să plecăm de aici cât mai repede posibil. Uh, pentru că acest lucru ne va urmări pe viitor. Mulțumesc! Reprezentantul Comisiei Europene. Da, mulțumesc. Câteva puncte legate de migrație, pentru că au fost mai multe comentarii și întrebări în acest sens. Migrație și strămutare Pakistanul, Iranul, Turcia, Afganistanul. Sunt țări care au cunoscut întotdeauna uh, procesele migratoare. Ce vedem în momentul de față, sau realitatea de astăzi, este că 6 milioane de afgani se găsesc în Iran și în Pakistan în momentul de față. 2,5 milioane, probabil încă în Pakistan, în urma returnărilor masive din ultimii doi ani, aproximativ un milion de afgani au fost returnați. În Iran, migranții afgani au fost tratați foarte bine în trecut de către guvernul Iranului, au avut acces la servicii de bază, sănătate, educație și au fost integrați în, în societate fără a deveni iranieni. Și a existat întotdeauna o migrație tradițională uh, sezonieră între Iran și Afganistan. Ceva ce putem să vedem, de fapt, în atât de multe locuri în lume. Iranul nu îi uh, forțează în mod masiv pe afgani să părăsească țara. 3,5 milioane uh, se găsesc în momentul de față în Iran, 300, așa cum s-a spus, totuși 300 nu este o cifră importantă și s-ar putea să existe alte motive pentru returnarea acestor persoane. Motive care să explice, deci, returnarea lor. Am menționat și eu returnările în destul de, cifre destul de însemnate, aproximativ 200 de persoane pe zi care vin cu avionul înapoi în țară. Și noi supraveghem, monitorizăm aceste returnări, încercăm să oferim asistență, inclusiv afganilor care se întorc din Europa. E adevărat că afganii care se întorc din Europa, picătură cu picătură, așa s-a fost exprimarea, deci sunt foarte puțini, doar că uneori vin în cătușe, pentru că sunt aduși din Europa în urma tuturor uh, normelor uh, juridice în statul de drept în care locuim și sunt uh, tratați absolut corect până în momentul în care unii dintre ei refuză să se întoarcă. Deci, e vorba aici de respectarea tuturor drepturilor procedurale uh, Uh, procesuale legate de legislație și de abilitatea lor de a rămâne în Europa. În ceea ce privește societatea civilă și dacă, în ce măsură aceasta s-a emancipat, sigur că nu există o, nicio regulă generală. Există diferențe între centrele urbane și zonele rurale. În zonele rurale, sigur că tradiția rămâne foarte puternică în continuare, însă în alte locuri din lume vedem organizații ale societății civile care sunt foarte active și foarte curajoase, mai ales uh, organizații de femei foarte curajoase care care cer egalitate, acces la educație, sănătate și de asemenea încearcă să capete mai multă putere la nivel uh, economic, în sectorul, în domeniul sportului, unde le este foarte greu și în momentul de față. S-au făcut progrese incredibile, dar sigur că este vorba despre un proces pe termen foarte lung. Noi susținem toate aceste grupuri și le oferim toată asistența pe care uh, pe care putem să le oferim. Cred că m-aș opri aici. Vreau doar să mai vorbesc despre includerea guvernului afgan, la care Gunnar cred că a răspuns, includerea guvernului afgan în uh, negociere de pace reprezintă o necesitate absolută, pentru că Uh, negocierile de pace vor avea loc între guvern și alte grupuri, știm că discuțiile dintre guvernul american și talibani um, se referă și la caracterul inclusiv al acestui proces. Foarte mulți uh, lideri care au în continuare foarte multă influență, fie că e vorba de influență pe criterii etnice sau la nivel regional, uh, chiar și unii lor de război uh, vor trebui să fie incluși în aceste negocieri de pace din punctul de vedere al uh, dezvoltării, nu am vrea să se întâmple, să, să meargă foarte rapid acest proces, pentru că vor face ceea ce au făcut în trecut, și anume vor cere o parte din putere și va crește și mai mult corupția decât în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, domnule Vigan, domnule Amilat, pentru acest schimb de opinii. Sigur că e foarte greu să tragi mm, concluzii în urma unei astfel de dezbateri. Situația este una foarte complexă, însă poate că aș putea să spun un lucru și anume că trebuie să continuăm eforturile pentru uh, la nivel politic, la nivelul cooperării pentru dezvoltare și de asemenea cred că trebuie să revenim la acest subiect într-o altă reuniune sau și în alte reuniuni pe viitor pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă, pentru a putea monitoriza procesul și a-l însoți cu finanțarea necesară. Vă mulțumesc și încheiem acest punct. Thank you, Thomas. I suggest that we... Mulțumesc, Thomas. Vă propun. Thank you. We come back. Yeah, yeah, perfect. Thank you. The next is also a joint meeting, no? Yes, yeah. guess. beloved NDICI. So, colleagues, we immediately go to the... Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. aș ruga pe oaspeții noștri din Afganistan să-și continue conversațiile în afara sălii. Domnul Sikorski? Gospodin Sikorski? Nu, nu. Panie, panie, panie e în polon. So, let's immediately move on. Once again, this item will be held. Deci vom avea încă un punct uh, împreună cu colegii noștri de la TV. 11. Instituirea instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Deci e <laughs> instrumentul nostru mult iubit, INDICI. Uh, Am avut o primă rundă de negocieri interinstituționale pe 23 octombrie la Strasburg vom fi informați în legătură cu această negociere și de aceea aș ruga pe raportor să ne treacă repede în revistă principalele chestiuni discutate la acest dialog cu Consiliul și Comisia. Permiteți-mi să vă spun că mă bucur că în sfârșit aceste negocieri au demarat. Sper să ajungem la un acord cât mai repede cu putință pentru ca noul instrument să intre în vigoare fără întârzieri. Și în același timp, delegația Parlamentului a spus foarte clar că nu vom face compromisuri în ceea ce vrește substanța acestui instrument din cauza lipsei de timp. Înainte de a le da cuvântul coraportorilor, îi dau cuvântul domnului Thomas Tobe, care ne va spune câteva cuvinte în calitate de președinte al DEVE. Acest instrument și instrumentul uh, de preaderare, de asemenea, au uh, o legătură între ele și la un moment dat deci va avea cuvântul și doamna Zovco. Deci înainte vom discuta despre NDSI, după care despre IPA. Sunteți de acord? Bun, avem jumătate de oră. Thomas. Mulțumesc, David. Subliniez încă o dată importanța acestui dosar pentru comisiile noastre. Am transmis un mesaj pozitiv Comisiei și Consiliului din partea Parlamentului, și anume că suntem gata să începem negocierile cât mai repede. Credem că e necesar, dată fiind complexitatea dosarului și timpul scurt rămas până la sfârșitul acestui CFM. Așa cum am spus-o de mai multe ori, trebuie să avem o poziție finalizată din partea Consiliului cu privire la CFM înainte ca mm, Parlamentul să examineze conținuturile. Acum le putem da cuvântul co-raportărilor care au participat la primul trialog. Mihail Galer va lua primul cuvântul. Da, eu am fost rugat să fac această evaluare, această prezentare. Și noi ne bucurăm că în sfârșit am început negocierile trialog cu Consiliul care e colegiuitor și Comisia ca intermediar la acest act legislativ important care va stabili cadrul legal și juridic pentru asistența externă UE pentru perioada 2021-2027, e vorba de aproximativ 9 miliarde de euro. Delegația noastră a fost condusă de David McAllister. Au fost patru coraportori de la FED și DV. Au fost prezenți și raportori de la bugete și femei și deoarece au competențe partajate și raportori din umbră de la AFE și de la DV ca observatori. Ambasadorul Binham a condus delegația Consiliului care prezenta președinția finlandeză. La comisie, comisarul pentru cooperare internațională, domnul Mimița, deci a fost prezent. La acest prim trialog, fiecare delegație a făcut uh, declarații de deschidere, a spus care sunt prioritățile strategice și ce așteptări au. Nu am început direct negocierile pe textul regulamentului și vă putea spune că am fost de acord cu metodele de lucru, cu calendarul provizoriu al reuniunilor pentru restul anului. După care vom continua pe baza unor clastere, pe teme care au legătură între ele și vom începe cu ce mai ușor și vom trece după aceea la ce mai greu. În orice caz, vrem să avem un al doilea acord cât mai timpuriu, care, bineînțeles, va trebui să fie votat și aprobat de Consiliu și Parlament. Personal a primit mandatul să continue la nivel tehnic cu redactarea textului în, înaintea următorului trialog, care va fi pe 5 septembrie, eh, decembrie, și sperăm să fim de acord cu prima parte. După aceea, membrii ambelor comisii vor primi rezultatele provizorii sub forma unui tabel cu patru coloane. Vrem să vă informăm, așa cum facem acum, după fiecare rundă de trialoguri. De asemenea, cu toții am înțeles că denumirea regulamentului e prea complexă și că instrumentul ar trebui să primească un nume mai simplu. Asta se va întâmpla probabil la sfârșitul negocierilor. Sugestiile dumneavoastră în acest sens sunt binevenite. Deci va veni și botezul la sfârșitul acestor negocieri. Sunt mai multe amendamente, ă, provederi orizontale. Avem iPad 3 la care v-ați referit și dumneavoastră și am stabilit că, cele, că cei doi raportori, doamna Juliana Zovco și domnul Pițula, de la PP respectiv SND vor fi integrați pe deplin echipa de negociere când vor fi discutate elementele relevante ce țin de dosarul lor. Deci aceasta a fost contribuția pe care ne-o transmite Stimatul nostru coleg Charles Gărez. Mulțumim, Mihail Galer. Cine mai dorește să intervină dintre coraportori? Maria Arena? Mulțumesc! Mulțumesc lui Mihail pentru prezentarea procedurii de negociere și a trialogului. Să reamintim că noi în Parlamentul European suntem, bineînțeles, conștienți de importanța unui astfel de instrument. Suntem conștienți de asemenea și de greutățile întâmpinate la aceste discuții. Există câteva puncte de divergență între poziția Parlamentului și cea a Comisiei, respectiv Consiliului. Însă am reamintit de asemenea care sunt principiile importante pentru Parlament. În primul rând, o implicare adecvată și semnificativă a Parlamentului European în ceea ce privește opțiunile strategice de programare, atât la programarea anuală obișnuită, dar și atunci când trebuie uh, alese niște opțiuni urgente în cauza unor crize. al doilea principiu, un control democratic asupra viitoarelor programări și, în al treilea rând, unitatea acestui instrument. Deci totul să fie acolo sau nimic Obiectivul acestui NTCI este să simplifice instrumentele de intervenție. Deci nu are rost să fragmentăm acum uh, propunerea formulată. E drept, am vorbit despre puncte de divergență, dar există și puncte de convergență. De pildă, Parlamentul și Consiliul au uh, aceeași părere, deci e vorba doar de un mandat parțial acordat de Consiliu pentru a lucra uh, în cadrul de referință al agendei 2030 și al obiectivelor de dezvoltare durabilă, mm, vorba de eradicarea sărăciei. Și în acest context, Parlamentul va apăra diferiți indicatori țintă pe care am adoptat poziția noastră din prima lectură. Aș vrea să reamintesc de asemenea creșterea asistenței publice pentru dezvoltare, care va crește de la 92 la 95% și referințele obligatorii la 0,7% din PIB pentru asistența publică pentru dezvoltare. Propunem să se crească asistența pentru climă, mediu, biodiversitate, 45% din instrument să fie pentru asta și de asemenea să sporim indicatorii ținând cont de dimensiunea de gen în cadrul la 85% din proiectele finanțate. Constatăm de asemenea convergență mare în ceea ce privește atitudinea Consiliului uh, cu privire la respectarea drepturilor omului, a democrației și a bunei guvernări. Însă Parlamentul merge mai departe decât Consiliul și propune să se adauge o clauză de suspendare a asistenței funcție de respectarea statului de drept, a democrației, a bunei uh, guvernanțe și a securității nucleare. Cred că a fost important să reamintim pozițiile Parlamentului European în inițiativele din cadrul acestui trilog de săptămâna trecută. Vă mulțumesc! Mulțumim, Maria Arena! Raza Iugneviciene este cea de-a patra raportare. Doriți să interveniți și dumneavoastră? Da. Vă mulțumesc. Voi spune câteva cuvinte cu privire la câteva chestiuni despre care am discutat deja. În ceea ce este sfera de aplicare, structura și bugetul, Parlamentul, în prima sa lectură, a fost de acord cu propunerea de a integra cât mai multe elemente cu putință și acel pilon geografic. și acei piloni de reacție rapidă și rezervele pentru program. În ceea ce prește fondurile, noi cerem o creștere cu 4 miliarde, deci până la 93 de miliarde, pentru a spori investițiile în Africa, să creștem finanțarea pentru vecinătate și să alocăm fonduri pentru zona Caraibilor și a Pacificului. Sprijinim posibilitatea de a crea un program panafrican dedicat întregului continent african și un program APC pentru a face față nevoilor uh, perioadei mm, următoare, după acordul la Cotonou. De asemenea, vrem să sporim pilonul tematic, să Însă programul de asemenea a redus acea rezervă, acea acel amortizor de, fle- de flexibilitate. E vorba de fondurile pentru organizații de societate civilă. Acum, în ceea ce privește amenințările globale, aici ne concentrăm pe câteva elemente de dezvoltare durabilă. Am cerut consolidarea acestui program prin sporirea bugetului de la 3 miliarde la 4,5 miliarde de euro. La Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă plus, IRD plus, asistența financiară pentru țările terțe. Parlamentul a sprijinit includerea noului fond IFDC Plus și NDC în uh, acest nou instrument și crearea unei garanții externe unice. Consiliul vrea să permită continuarea operațiunilor Băncii Europene de Investiții în afara UE pentru a sprijini acțiunea externă a Uniunii Europene. Propunerea Parlamentului vine aici, tocmai de a avea o portiță de investiții, de împrumuturi suverane de cel puțin 30 de miliarde de euro. De asemenea, directorul IFSD venim cu o serie de garanții pentru a ne asigura că și investițiile publice private vor uh, contribui la um, dezvoltare, respectând uh, standardele de mediu și ale drepturilor omului. Am avut o reuniune ad hoc cu Etiopia și o vizită acolo și am văzut cât de important este ceea ce tocmai am spus. Parlamentul a sprijinit de asemenea și extinderea acoperirii geografice acestui fond EFD Plus la toate regiunile, punându-se accentul în mod special pe Africa subsahariană și pe vecinătatea UE, ca zone prioritare pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene. Următorul nostru trilog va fi pe 5 decembrie, așa cum s-a menționat deja. Și în ultimul rând, și practic cel mai important rând, așa cum spunea domnul Galer, unii cred că alegerea numelui unui copil este foarte important pentru reușita acestuia în viață. Dacă numele nu e prea fericit, viața copilului uh, nu va fi încurnată de succes. Deci trebuie să alegem cu grijă numele copilașului nostru. Cred că un instrument atât de important pentru acțiunea externă a UE cu un buget atât de mare merită un nume mult mai ușor de recunoscut și de folosit decât INDACI. Mulțumesc! Raza, thank you. Just one remark. Asta mulțumesc. Chiar dacă găsim un nume bun pentru copilul ăsta, avem această abilitate incredibilă de a distruge totul cu abrevierile astea cretine. Ar trebui să interzicem. Timp de un an să nu se folosească nicio abreviere, nu ne-ar fi recunoscători cetățenii. Oricum, hai, acum îi dau din nou cuvântul lui Mihail Galer. Prima oară el n-a făcut decât să citească mesajul domnului Gărens. Acum intervine nume propriu. Da, pe scurt. Noi ca negociatori am prezentat Poziția în primă lectură adoptată în uh, martie, Consiliul uh, și-a adoptat mandatul în iulie, în iunie, uh, l-a completat în în septembrie. Câteva elemente esențiale țin în continuare de Consiliul European ca parte a celor negocieri Negobox la CFM, care se vor încheia probabil până în martie la anul. Să mă tem că <laughs> va pica în timpul prezenției germane asta. Conform rezoluției Parlamentului din 10 octombrie anul acesta, am cerut Comisiei să vină cu un plan uh, urgență pentru a face față presiunilor de timp, pentru a putea atinge obiectivele Parlamentului. Ne-am exprimat sprijinul față de uh, propunerea Comisiei de a fuziona cel, numeroasele instrumente de finanțare externe, inclusiv cel pentru politica de vecinătate, care face obiectul unui capitol special în regulament și, de asemenea, a susținut bugetizarea Fondului European de Dezvoltare, că asta e o solicitare de mult timp a Parlamentului European. Astfel vom avea mai multă vizibilitate, eficiență, mai multă greutate, să zicem așa, și o rentabilitate mai mare față de situația actuală. Și am avea mai multe proceduri paralele care ar fi unificate. De asemenea, credem că acest instrument sprijină actualul cadru de politici și asta ar trebui să fie meritul sau și nu invers. Totuși, știind că la Consiliu nu s-a ajuns la o concluzie cu privire la deliberelor interne, cu privire la aceste două elemente esențiale, vecinătate și fondul de dezvoltare, am uh, arătat foarte clar că pentru noi în continuare acestea fac parte din procedura legislativă uh, actuală. Prin urmare, trebuie să constituie obiectul unor negocieri uh, viitoare în cadrul trialogurilor. Deci, practic, i-am avertizat, nu vrem să fim puși în fața unui uh, fapt îndeplinit care să ducă la un blocaj în procedurile noastre. Și așa cum am spus și data trecută, în legătură cu numele copilului, mie mi-ar plăcea să-l numim instrumentul global. The global instrument will soon... Instrumentul global va deveni GI în engleză, global instrument. Am mai mult ca sigur. Who is next? Mark Tarabella. Mark Tarabella e următorul. Oi, oi, oi. Monsieur le Président. Mulțumesc. Eu vreau să fac o intervenție succintă. Însă după ce l-am auzit pe domnul Galler, reprezentul pe domnul Gheres, după ce am văzut pe Maria Arena și pe ceilalți raportori, uh, care spuneau că trebuie să fim solidari aici în Parlament. Am avut o poziție ambițioasă în martie, trebuie să o apărăm și ca de obicei la o serie întreagă de dosare, indiferent de competențe, fie Comisia, fie Parlamentul dau dovadă de mai multă ambiție, iar comis, Consiliul nu face decât să pună piciorul pe frână. Șefii de stat și de guvern sunt eh, minunați la discursurile în fața ONU la New York, dar când e vorba de fapte și mijloace, acolo nu mai sunt așa puternici. De aceea trebuie să-i sprijinim pe coraportor și să sprijinim această poziție ambițioasă care credem că este apreciată de mulți actori din domeniul dezvoltării care combat uh, încălzirea climatică, de pildă. Și trebuie să profităm de această ocazie pentru a ne păstra poziția ambițioasă, solidaritatea. Și dacă e să dau seama, Niciodată nu se obține nimic la primele reuniuni de trialog, dar reuniunile tehnice de acum nu prea sunt liniștitoare în ceea ce este poziția Consiliului. Reuniunea de ieri, din câte am aflat, reuniunea tehnică n-a fost bună. Clar, Consiliul din nou pune piciorul pe frână. Deci de aceea va trebui să ne ținem ferm pe poziția noastră, ambițioasă, bineînțeles. Thank you, Mark. Mulțumesc, Marta Rabela Urmează colegul nostru, Otazun. Mulțumesc, revin la comentariul lui Marta Rabela Vreau să mulțumesc și eu spiritului pozitiv al raportorilor și eu cred că în mai multe aspecte avem propunere ambițioase de partea Parlamentului și cred că, mai ales când este vorba despre nivelul ambițiilor în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice sau egalitate de gen, am făcut o treabă bună, aș spune, în definirea poliției Parlamentului și cred că Acum trebuie să jucăm un rol, pentru că, așa cum spunea Marc, evident, așa cum se întâmplă de obicei, ambiția Parlamentului este mai ridicată, dar chiar trebuie să transformăm acest instrument într-un lucru care să aibă un impact real în combaterea schimbărilor climatice și egalitate de gen în intervențiile în străinătate. Deci cred că avem un rol de jucat și bineînțeles că vreau să insist uh, și asupra unui punct pe care l-a menționat și Maria Arena un pic mai devreme, este vorba despre guvernanță. Cred că în trecut uh, acest instrument uh, a fost puțin monitorizat de Parlament în trecut și este un lucru pe care am reușit să-l îmbunătățim în mod semnificativ. Desigur, este unul dintre aspectele care vor fi cele mai controversate uh, în discuția cu Consiliul, dar și cu Comisia și cred că trebuie să găsim o modalitate de a garanta în același timp flexibilitatea pentru punerea în aplicare, dar și o monitorizare parlamentară relevantă. Cred că ambele lucruri sunt foarte importante și în acest sens cred că și în acest domeniu poziția noastră este ambițioasă și trebuie să o susținem pentru că cred că este unul dintre punctele unde noul instrument poate avea o îmbunătățire semnificativă atunci când vine vorba despre monitorizarea democratică. Vă mulțumesc și mulțumesc uh, încă o dată cu raporturilor pentru uh, colaborarea rodnică. Bun. Mulțumesc, uh, stimați colegi. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci, după cum am anunțat deja, le vă acum da cuvântul co-raportorilor pentru IPA IPA este și abrevierea pentru alfabetul internațional fonetic, dar și instrumentul de preaderare. Și sunt doi colegi croați care se ocupă de acest lucru. Îi dau cuvântul întâi Jelinei Zovca. Mulțumesc, domnule președinte, și după cum ați spus deja, este un instrument foarte important pentru stabilizarea regională am hotărât să amânăm negocierile în așteptarea noului comisar, care sperăm să vină pentru a porni cu dreptul negocierile cu comisarul cu care vom încheia acordul. Așadar, echipa de negociere a luat această decizie de a amâna primul trialog, care era plănuit inițial pe 5 noiembrie, din mai multe motive uh, pentru a avea un progres semnificativ în negocierile interinstituționale. Pe de o parte, excluderea unor părți importante din proiectul de text legislativ din uh, negocieri prin punerea în paranteză excesivă de către Consiliu este inacceptabilă. Și acesta este cazul mai ales pentru prevederi despre care considerăm că sunt specifice pentru acest instrument, de pildă aspecte legate de comunicare și vizibilitate. În al doilea rând, echipa de negociere vrea să ajungă la un acord interinstituțional privind modalitățile de uh, actualizare a anexelor instrumentului înainte de a le negocia conținutul. Uh, colegislatorii nu știu cât de detaliate uh, trebuie să fie anexele, fără a ne pune de acord dacă vor fi actualizate prin actele delegate sau dacă vor fi proceduri legislative complete. Și acum uh, voi da cuvântul cu raportorului Pițula, colegul meu. Tonino Pițula. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi, vreau să adaug două scurte aspecte legate de ce a spus colega mea. Și noi considerăm că negocierile privind cadrul actualizării pentru uh, finanțarea preaderare între 2021 și 2027 trebuie uh, să aibă loc după formarea noului colegiu. Uh, Deși Comisia joacă doar rolul de facilitator, suntem ferm convinși că cadrul pentru finanțarea extinderii trebuie discutat în prezența noului comisar. Și, în urmă, concluzia este că bă, căutăm o posibilă dată pentru primul trialog care ar putea avea loc până la jumătatea lui decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc. Stimați colegi, dorește cineva să ia cuvântul? Există întrebări sau observații din partea dumneavoastră în privința acestui instrument? Nu? Atunci cred că am ajuns la sfârșitul întâlnirii de astăzi. Cum? Da. Vreau să le mulțumesc colegilor noștri, în special lui Thomas, pentru că a fost cu noi, colegii de la DV și acum avem întâlnirea coordonatorilor, întâlnirea coordonatorilor AFED și rog să rămână în sală doar pe cei care pot participa la această întâlnire a coordonatorilor. Și vă doresc o seară minunată!